Euh, Bună dimineața tuturor, vom începe lucrările. Et nous avons beaucoup de votes ce matin. În această dimineață avem o listă lungă de voturi. În primul rând, punctul 15 de pe ordinea de zi a fost eliminat, așadar nu vom vota în legătură cu punctul 15. Punctul 16 politica comercială internațională în contextul imperativelor impuse de schimbările climatice. Avem voturi. Compromisul numărul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Este adoptat. Urmează amendamentul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Amendamentul 6, un vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Amendamentele 10 până la 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să numărăm voturile. Se adoptă. 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral. Doamna președinte, grupul PPE a obiectat în față de acest amendament oral. Doamna președinte spune că nu vom vota atunci. Amendamentul 20 atunci. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins.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 Trecem acum la punctul 17, modificarea statutului funcționarilor comunităților europene și a regimului aplicabil celorlalți agenți ai comunităților. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 2. Cine este pentru? travers des deux amendements. D'accord. Bon. Donc, il y, a, il y avait une erreur sur la liste de vote. A existat o greșeală pe lista de vot. Sunt două amendamente la raportul domnului Cațmarec. Dacă sunteți de acord cu domnul Cațmarec, trebuie să votați pentru aceste două amendamente. Domnule președinte, eu nu îndrăznesc să fiu împotriva domnului Cațmarec. Amendamentul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Opinia noastră în legătură cu acest avizul cu modificări. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Trecem acum la modificarea regulamentului Consiliului de stabilirea unui instrument de finanțare a cooperării. Raportul domnului Görenț. Amendamentul 7 a fost respins. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Doamnă președinte, cred că s-a creat o confuzie. Amendamentul 32, partea a doua, da? Într-adevăr, partea a doua a amendamentului 32. Spune doamna președinte. E donc c'était quoi On était où là On il était adossé, mais il faut, Hein? il faut revoter la deuxième partie. Alors, c'est quoi Uh, Sunt două părți ale acestei uh, întrebări. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Donc 13 pour et maintenant qui, qui vote contre la deuxième partie Doamnă președinte, haideți să votăm încă o dată pentru partea întâi și apoi să reluăm votul pe partea a doua. Pentru că sunt trei părți, dacă vedeți, la amendamentul 32. Și aceste trei părți sunt, de fapt, considerate două părți. Avem uh, Președintele, votăm amendamentul 32 votul pe părți solicitat de socialiști și democrați. Prima parte, textul fără apropierea cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii și teritoriile de peste mări. Deci această parte a fost adoptată. Se pare că s-a creat o confuzie. Votăm încă o dată cine este pentru acest text fără cuvintele apropierea cu regiunile ultraperiferice și așa mai departe. Cine este pentru așadar? Cine este împotrivă? Este respinsă această parte. Partea a doua apropierea cu teritoriile de peste mări. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 33 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 35. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este adoptat. Amendamentul oral din partea domnului Michel. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la compromisul 6 cu vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Este respins. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Este respinsă această parte. Votăm acum în legătură cu compromisul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. Donc, 37. 37. Cine este pentru? Domnule președinte, cred că s-a făcut încă o greșeală. Ne putem opri puțin. Iată de ce. Sunt două voturi pe părți separate. de la votul în legătură cu cele două, două voturi pe părți am trecut la întregul compromis. Putem vota în legătură cu întregul compromis, dar avem patru voturi negative aici. Deci, înțeleg acum, am votat votul pe părți solicitat de socialiști și democrați și acesta a fost respins. Prezidiul spune, am respins două voturi separate, două voturi pe părți. Nu am votat patru voturi pe părți. Nu am votat patru voturi pe părți. Oamenii credeau că votează la votul pe părți. Doamnă președinte, pentru că s-a creat o anumită confuzie, propun să votăm încă o dată în legătură cu compromisul cu amendamentele aduse ca urmare a votului referit, la votului la uh, votul pe părți. Yeah, compromisul 6, așadar. Domnul Görens a solicitat uh, cuvântul. Îmi pare rău că s-a creat această confuzie. Domnul președinte, s-a făcut un prim vot pe părți, care a fost respins. Al doilea vot pe părți a fost și el respins, după care trebuie să votăm pe întregul compromis. Deci nu înțeleg unde este această confuzie. Eu cred că totul este cât se poate de clar. Dacă începem să discutăm, uh, chiar că vom crea o confuzie. Dar cred că inițial nu există nicio confuzie, lucrurile sunt foarte clare. Doamna președinte, vom citi ce am votat până acum. Trebuie să repetăm ce s-a votat. Doamnă președinte, Cred că nu este necesar să facem acest lucru. E foarte clar, am votat cele două voturi pe părți și acum votăm pentru întregul compromis 6 cu amendamentele aduse ca urmare a celor două voturi pe părți care s-au petrecut deja. Deci nu cred că este necesar să repetăm nimic. Bun, spune doamna președinte, cine este pentru compromisul 6? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Donc, amendement 11, qui est... Amendamentul 11 pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. A fost respins. 3, retras. 39. Atunci. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 a fost uh, retras. 40 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum în bloc Amendamentele 1 până la 5. Sunteți de acord? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Sunt adoptate. Votăm acum considerentele. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18 a devenit caduc. 21. Amendamentul 21. Cine este pentru? Cine este pentru amendamentul 21? 9 voturi pentru. Cine este împotrivă? Este respins. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul oral numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul oral numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Douăzeci și nouă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Qui est pour? Cincisprezece. Cine este pentru? 9 voturi pentru. Cine este împotrivă? Este respins această referire, acest amendament. Votăm acum întregul raport cu modificări. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. În unanimitate. Extraordinar. Bravo și mulțumiri domnului Gărenț. Maintenant, on vote Votăm acum punctul, pentru punctul 19 de pe ordinea de zi. Raportul domnului uh, Berman. Nu există amendamente. Supun la vot întregul aviz. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Am încheiat uh, sesiunea de vot. Îi felicit pe raportor și le mulțumesc. Vom trece acum la punctul 20 uh, de pe ordinea de zi. Dar nu înainte de a lua o pauză de 5 minute. 5 minute, on reprend. A 11 12. La 11 fără un sfert reluăm lucrările. Nous reprenons, notre séance de travail. Reluăm uh, ședința. Vom uh, analiza acum proiectul de aviz al domnului uh, Bart, al domnului Bart Staes. Avizul comisiei noastre se referă la raportul comisiei INTA competentă în fond în legătură cu decizia Consiliului privind anumite orientări în domeniul creditelor la export, care beneficiază de sprijin public. E vorba de uh, aspectele de dezvoltare în acest uh, dosar. Uh, trebuie ca principiile, ca agențiile de credite de export să respecte lupta împotriva sărăciei și să susțină dezvoltarea. Domnule Stas, domnule Stas aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinte, stimați colegi, am discutat deja această temă la finele lunii august, imediat după vacanța de vară. Vă prezentasem la acea dată un document de lucru. Ne aflăm acum într-o etapă în care trebuie să prezentăm um, avizul. Acum, ce e de făcut în ceea ce privește instituțiile de asigurare a exporturilor, de garantare a ajutoarelor la export? E vorba de respectarea unor orientări, e vorba de cadrul USO, un convenție voluntară, iar Comisia propune să se transpună în reglementări obligatorii aceste linii directoare ale OECD. Comisia INTA este responsabilă pe fond, iar noi vom prezenta un aviz. M-am consultat cu raportorul Comisiei de Fond, pentru că la nivel legislativ nu este foarte ușor de preluat aceste convenții voluntare în legislație obligatorie. E vorba de peste 100 de pagini și atât uh, raportorul cât și eu considerăm că este foarte dificil de modificat în mod sistematic aceste prevederi ale Convenției Voluntare. Ceea ce face să ne aflăm pe un teren destul de instabil și de aceea am ales o altă abordare, o abordare în care vom prevedea în cadrul orientărilor anumite puncte care sunt importante pentru noi din punct de vedere al politicii pentru dezvoltare și am uh, ales să includem două anexe, <clears throat> un, o primă anexă care preia anumite prevederi din acest cadru voluntar, iar a doua anexă care descrie mai clar obiectivele noastre în domeniul politicii pentru dezvoltare. Avem nouă amendamente propuse, șapte dintre acestea sunt noi, amendamente noi vis-a-vis -vis de proiectul de directivă. Apoi mai există un amendament care specifică că respectarea acestor prevederi OECD trebuie să fie în conformitate cu articolul 208 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, iar uh, un alt amendament se referă la anexa 2, care descrie în detaliu cum anume trebuie să procedeze aceste agenții pentru credite la export. Bineînțeles că m-am consultat și cu serviciul juridic al Parlamentului European și ca atare voi retrage amendamentul numărul 9. Am uh, distribuit o versiune modificată a amendamentului 9. Acum, ce obiectiv urmăresc prin acesta? Ideea este ca cele șapte amendamente noi vis-a-vis -vis de considerente să sublinieze punctele importante pentru politica de dezvoltare și în special coerența pe care ne-o dorim noi ca Uniunea Europeană în politica de dezvoltare și în al doilea rând modul de funcționare a agențiilor de credite la export știind că aceste agenții de credite la export sunt până la urmă în mare majoritate finanțatorii politicii de dezvoltare, dar în același timp fac ca <clears throat> datoriile țărilor în curs de dezvoltare să fie foarte mari. Acestea asigură și investiții în infrastructură structură în minerit, în alte sectoare importante și de aceea consider că este important ca aceste ECA-uri, care deseori au o legătură directă cu statele membre, să asigure această coerență pe, cu politica generală pe care ne-o dorim. Aceste agenții nu vor trebui să procedeze în niciun fel uh, în contradicție cu obiectivele noastre de politici sociale și de mediu. Acestea au devenit obiective importante ale Uniunii Europene după tratatul de la Lisabona. Pe scurt, uh, amendamentele. Amendamentul 1 se referă la referințele de sociale și de mediu. În decursul timpului, aceste obiective au intrat și în politica Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional. Amendamentul 2 arată că există sprijin din partea acestor agenții pentru țările în curs de dezvoltare, care au devenit uh, o sursă importantă de finanțare pentru țările în curs de dezvoltare. Subliniez că aceste agenții investesc în principal în infrastructură, în șosele, transporturi, etc. Amendamentul 3 <clears throat> Aici uh, se face referire la summitul G20, unde s-a decis uh, amânarea subvenționării directe a combustibililor fosili. Amendamentul 4 evidențiază faptul că aplicarea prevederilor OECD trebuie să fie în conformitate de plină cu articolul 208 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene. Vă continui acum cu amendamentul 5, care subliniază faptul că principiile europene și standarde trebuie să fie principiul de bază pentru finanțarea proiectelor prin intermediul agențiilor de credite la export. Aici mă refer la politica de mediu, politica de respectare a drepturilor omului, la politica de finanțare a Băncii Europene de Investiții, uh, care are un manual care descrie principiile de finanțare a acestor proiecte. Amendamentul 6 face referire la implementarea condițiilor de mediu și uh, politicilor sociale, trebuie să asigure proiecte durabile. În același timp, trebuie analizat și ce riscuri de mediu sau sociale există atunci când astfel de proiecte se finanțează prin aceste agenții. Amendamentul 7 face trimitere la standardele în domeniul politicii sociale și de mediu, de care trebuie să țină cont aceste agenții unde mai trebuie spus că există deja convenții um, în politica internațională, cum ar fi Convenția de la Cotonou, Consensul European cu privire la dezvoltare și se spune că trebuie să există o coerență între politica Națiunilor Unite în ceea ce privește schimbările climatice. Să vorbesc mai rapid sau să fiu mai succint. Uh, ce doreați să-mi spuneți, doamnă președinte? Nu avem la dispoziție decât un sfert de oră pentru discutarea acestui subiect și mai trebuie să și dezbatem. Deci dacă puteți comprima... Bun, deci încă o dată, amendamentul 7 vizează coerența uh, față cu altele, uh, cu alte politici existente, cu acordurile uh, ONU și așa mai departe. Amendamentul 8 spune în mod specific că obiectivul este să ne asigurăm că uh, Agenția Europeană pentru uh, Cooperare uh, se conformează întru totul articolului 208 al tratatului. Iar uh, amendamentul 8 este cel mai consistent uh, amendament. Uh, aici uh, distingem între două părți uh, separate, pe de parte. Uh, dorim să se asigure o consultare și o transparență suficiente în ce privește informațiile procesate și în a doua parte, distinctă, sunt descrise Uh, condițiile și procedurile care trebuie respectate de agenții pentru a uh, acționa în conformitate cu uh, obiectivele de mediu ale ONU. Deci rugăm colegii, rog colegii să se să reflecteze la aceste amendamente și să examinăm împreună cum putem să completăm, dacă considerați că este nevoie, aceste amendamente deja existente. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Comisia, reprezentată domnul Werner Scholz, are acum cuvintul pentru două minute. La commission peut être représentée par quelqu'un d'autre? Poate lua cuvântul, bineînțeles, și altcineva. Îmi pare rău, într-adevăr, uh, trebuie să-l reprezint aici pe Werner Schulz, pe care uh, trebuia să-l înlocuiesc la cum preaviz foarte scurt. Am ascultat cu mare atenție uh, prezentarea făcută și una din reflectările mele este, la adresa acestor observații, este că OCDE, prin regulamente sale, acoperă uh, tot ce ați spus dumneavoastră prin diferite uh, orientări uh, proprii dumneavoastră vorbiți despre includerea în legislația comunitară a acestor reguli, sigur, trebuie să reflectăm la oportunitatea acestui lucru, dar multe eh, dintre aspectele pe care dumneavoastră le-ați menționat, de fapt, pot să vă spun că sunt o, eh, acoperite de celelalte eh, orientări ale grupului pentru export al OCDE și al celorlalte, de către celelalte grupuri de, care privesc creditele la export, care s-au, au convenit asupra acestora la Paris. Paris. Sigur că mai există și alte aspecte pe care considerăm uh, că este util să le mai analizăm și le evaluăm, dar vom reveni. Mulțumesc! Mulțumesc. Vă amintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este marți 12 octombrie la ora 12 și că voturile în comisie vor avea loc la reuniunea noastră din 26 uh, octombrie. O așteptăm acum pe uh, doamna comisar, care va sosi imediat. Nu cred că vom lua o pauză, pentru că este 11 fix. Îmi face plăcere să o primesc în comisia noastră încă o dată pe doamna comisar um, Gheorgheva. Ea vine destul de des în comisia noastră. Îi mulțumesc foarte mult pentru prezența dumisale la 31 august, pentru, prezența, uh, pentru ședința specială privitoare la ajutorul umanitar acordat Pakistanului. Doamna comisar a venit astăzi pentru a ne vorbi despre programul de lucru al comisiei um, în domeniul ajutorului umanitar pentru 2011. Doamna comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Distinși deputați, domnilor și domnilor, dragi colegi, mă bucur foarte mult că sunt uh, în mijlocul dumneavoastră încă o dată la Comisia de Dezvoltare. Țin foarte mult la aceste schimburi periodice de opinii cu dumneavoastră și uh, cu Parlamentul în general, uh, pentru că ele contribuie la îmbogățirea uh, discuției în legătură cu problematice legate de politica umanitară și uh, mă ajută să-mi conturez agenda de lucru. Și tocmai de aceea am venit în comisia dumneavoastră astăzi. Voi trece acum la limba engleză. Doamna președinte spune, suntem foarte impresionați de franceza dumneavoastră. Doamna comisar, am două obiective. Mai întâi aș vrea să vă spun care este stadiul implementării uh, programului Comisiei pentru 2010 pentru că este relevant pentru ce ne propunem apoi pentru anul viitor, 2011. De asemenea, vreau să vă ofer câteva uh, orientări privind uh, direcțiile pe care ne-am propus să acționăm în 2011 și, evident, contez și pe comentariile dumneavoastră ca uh, ajutor pentru orientare. Mai întâi, situația din 2010. A fost un an foarte uh, provocator și intens, uh, care ne-a solicitat la maxim, cu foarte multe crize umanitare pe întreg mapamondul. Ceea ce uh, uh a justificat uh, crearea în cadrul portofoliului meu a unei forțe de reacție rapidă pentru situații de, de tipul dezastrelor naturale și crizelor umanitare. Uh, Uh, vreau să vă spun care au fost primele 10 programe, Haiti, Pakistan, Sahel, Sudan, Somalia, Orientul Apropiat, uh, Turkestan, Uh, regiunea Marilor Lacuri din Africa și alte câteva pe care acum uh, nu le menționez, de exemplu uh, cu tremurul din Chile, care în mod normal nu face obiectul asistenței umanitare europene, dar totuși este o criză semnificativă. Vreau să mulțumesc echipei de la Eco pentru efortul său neobosit în beneficiul Uh, celor care au suferit de pe urma acestor calamități și vreau să mulțumesc și pentru uh, excelenta activitate a mecanismului de intervenție rapidă care a fost instituit de comisie. Uh, a fost o reacție extraordinară și din punct de vedere operativ, dar ne-a ajutat acest lucru și să ne conturăm propunerile uh, Uh, pentru activitatea următoare. Uh, prima noastră activitate contractă a fost în domeniul uh, asigurării siguranței alimentare, care a fost susținută și de Consiliu. În primul rând, asistența pentru asistența alimentară Eh, trece de la asistența materială propriu-zisă la un set de instrumente diferite care implică inclusiv eh, plăți directe și oferirea de vouchere eh, care ține cont de specific, specificul fiecărei piețe. Prin aceste vouchere stimulăm producția agricolă locală, deci nu nu, nu hrănim uh, uh, oamenii în detrimentul uh, fermierilor din zonele afectate. De asemenea, am, ne-am ocupat o poziție și ne-am asumat o poziție de, de, de leadership în plan global, în, în ciuda poziției mai reticente a Statelor Unite, a Canadei, în ultima vreme. De exemplu, Statele Unite Eh, pot să spun că și ele s-au reorientat puțin spre acest eh, amestec de asistență materială și financiară și cred că eh, cred că inclusiv Convenția Internațională privind asistența alimentară va fi revizuită în lumina acestor tendințe. În anii 60 a fost creată această convenție, dar pe baza nevoilor de atunci. Acum este timpul să schimbăm aceste paradigme. Eh, mai există și alte Uh, programe importante ale anului acesta care definesc, uh, sigur, și programul, activitatea propusă pentru 2011. În primul rând, uh, vrem să întărim capacitatea noastră de reacție la dezastre naturale. Suntem foarte avansați cu comunicarea pe acest subiect, comunicarea Comisiei. Și sigur am fost influențați de experiența acumulată în Haiti și Pakistan. Principalul nostru obiectiv de fapt, haideți să spunem uh, altfel. Deci cred că am făcut bine ce am făcut, uh, atât uh, în ce privește ajutorul cuprinzător pe care l-am oferit, cât și timpul de reacție. Dar acum cetățenii se așteaptă de la noi să, să putem reacționa mult mai rapid, într-un mod mai eficient, cu mai multă vizibilitate uh, atât în interiorul cât și în afara Uniunii Europene. Elementul central este următorul. Deocamdată, disponibilizarea forțelor de reacție în, în caz de catastrofă este, se face pe bază de voluntariat. Nu există nici un, o planificare un, o de scenarii posibile uh, care să stea la baza uh, disponibilizării în uh, la fața locului a acestor uh, forțe de reacție. Trebuie să ne asigurăm că există active suficiente pentru a fi activate în uh, locațiile în care au loc aceste uh, catastrofe naturale și trebuie să poată exista un efort concertat la nivel european pentru a interveni. De asemenea, trebuie să ne asistăm, să asigurăm că logistica aferentă este pusă la dispoziție de aceea eh, se conturează din ce în ce mai tare o, o capacitate de reacție rap, rapidă care să poată interveni la dezastre naturale cu forțe civile și suplimentar atunci când este eh, necesar și cu unele capacități militare care intervin însă în scopuri pur umanitare. Eh, Comisia în următoarele săptămâni va Uh, publica uh, comunicarea sa pe această temă. Sperăm că până la uh, sfârșitul lunii octombrie se va și întâmpla acest lucru. Vreau să subliniez că suntem extrem de recunoscători pentru uh, uh, insistența cu care Parlamentul ne-a solicitat uh, aceste, aceste avize și aceste, aceste comunicări, pentru că, iată, ne-a ajutat și ne-a orientat în demersurile noastre. De aceea sunt și foarte curios ce care va fi reacția dumneavoastră vis a -vis de comunicarea Comisiei. În ce privește planul de acțiune umanitar, uh, uh, ne apropiem de evaluarea la mijlocul perioadei de uh, referință. Ne concentrăm pe rezultatele practice în cele șase domenii de acțiune care sunt comprinse în planul de acțiune eu percep această evaluare la mijlocul uh, perioadei de referință nu ca un pur și simplu o evaluare, o măsurare obiectivă a uh, unor rezultate obținute, pentru că anul acesta a fost unul deosebit. Vrem însă să vedem dacă consensul privind implementarea planului de acțiune este uh, confirmat și dacă principiile care guvernează acest consens sunt reconfirmate. Deci avem un interes comun Uh, în a uh, fi în a verifica în cele din urmă impactul pe care l-am avut, nu neapărat banii pe care am cheltuit. Deci câte vieți am salvat, câți oameni au beneficiat de asistența noastră. Asta este uh, în centrul atenției noastre. Vrem să se facă o, legătură mai clară cu eficacitatea ajutorului Eh, și asistenței umanitare. Eh, eh, vrem să, de asemenea să realizăm o legătură mai strânsă între ajutorul umanitar al Uniunii Europene și alte politici din cadrul serviciului extern și vrem să ținem mai bine cont de activitatea din plan internațional, de reacțiile de pe plan internațional. De asemenea, este foarte important să vedem cum se reflectă în dialogul internațional activitatea noastră. Uh, avem o serie de discuții cu statele, uh, uh, statele membre în cadrul grupurilor de lucru competente. Toate aceste chestiuni pe care le-am enumerat vor fi cuprinse într-o comunicare a Comisiei ce va apărea până la sfârșitul anului. Este foarte important pentru noi aprecierea Parlamentului vis-a-vis de această comunicare și de aceea salutăm activitatea uh, prezentă a doamnei uh, Stiflers, Stiflers uh, pentru că știm că dânsa a, a, a realizat un raport de inițiativă și apreciem foarte mult efortul său de a sintetiza toate aceste aspecte. În ce privește comunicarea privind Corpul European pentru Asistență Europeană, Asistență Umanitară a Uniunii Europene, îmi cer scuze, uh, Uh, săptămâna trecută am avut o conferință de consultare a uh, tuturor părților implicate. Am fost foarte încurajată de discuțiile ce au avut loc uh, acolo, pentru că, în sfârșit, în sfârșit am trecut de la, de la o atitudine negativistă, adică mi se spunea ce să nu facem, la una pozitivă, ce ar trebui să facem. Și cred că deci, cred că în cursul mandatului meu vom reuși să, să consolidăm lucrurile în mod satisfăcător. Iată care sunt principalele inițiative care vor pregăti uh, demersurile legislative ale Comisiei în 2011 în domeniu. Președintele Barroso a subliniat că uh, uh, acțiunea pe marginea dezvoltării capacităților de reacție pentru dezastre naturale este o prioritate și de aceea anul viitor vom avea mai multe inițiative legislative pe care vi le vom supune atenției. Vom uh, elabora instrumentele pentru implementarea planurilor de acțiune care sunt deja conturate în uh, comunicările uh, care, pe care le pregătim. În ce privește evaluarea la jumătatea termenului, mid-term review, Uh, vom uh, uh, încerca să revizuim regulamentul privind ajutorul umanitar comunitar, regulamentul numărul 96, regulamentul din 96. Încercăm acum, pe baza unor contribuții practice, să aducem noutăți, să completăm această, acest regulament. De asemenea, Eh, dorim înființarea acelui eh, corp european de eh, intervenție rapidă în caz de catastrofe. Anul viitor, pe tot pe bază de voluntariat, vom încerca să, să demarăm proiectul pilot care va pregăti acest corp de reacție. Deci 2011 va fi un an de pregătire, iar 2012 va fi anul în care vom face propunerea legislativă concretă. Sigur, aceste propuneri legislative nu trebuie să ne abată mm, atenția de la activitatea operativă de intervenție în situații de crize. Vineri am uh, decis și am comunicat că vom crește uh, asistența pentru Pakistan de la 70 la 150 de uh, milioane de euro. Um, de asemenea, suntem curs de finalizare a strategiei operaționale a DG Eco pentru 2011 și uh, cred că la începutul anului viitor vă voi putea prezenta aici uh, prioritățile noastre operaționale. De asemenea, uh, vor exista și alte priorități care poate nu vor fi incluse în strategia DGECO, dar care pentru mine personal sunt de maximă prioritate. Deci uh, vrem, vreau să realizez uh, ceva de genul unei, unei, um, uh, unei unui sistem de feedback care de la intervenție rapidă până la refacere, redresare, recuperare reușește să ne furnizeze toate informațiile care să să ne arate care este eficacitatea efectivă a asistenței noastre. Știm cu toții că uh, activitatea umanitară este de actualitate și că nevoile umanitare sunt în creștere în timp ce bugetele noastre sunt din ce în ce mai limitate. De aceea trebuie să uh, examinăm fiecare euro pe care, și, uh, pe care o cheltuim și să o cheltuim cât se poate de bine. În același timp, recunoaștem că am, am continuat să cheltuim mai mult decât era bugetat inițial pentru aceste activități uh, uh umanitare. Anul acesta ne apropiem de 1,1 uh, miliarde de euro, uh, chiar dacă planificasem inițial 800 de milioane. Acest lucru s-a întâmplat an de an în fiecare, în, în ultima decadă. În, ce privește bugetul 2011, uh, uh, cerem și pentru anul viitor uh, fonduri suficiente pentru protecția împotriva calamităților și, și gestionarea situațiilor de criză, cu toate că sunt foarte conservatoare în ce privește aceste proiectări bugetare, numai că trebuie să ne reamintim de fiecare dată că este vorba de viață sau moarte în aceste Uh, situații și de aceea apelez la Comisia dumneavoastră pentru a susține și în continuare eforturile uh, noastre și eu, de partea mea, pot să vă promit că voi fi foarte strictă în ce privește justificarea fiecărui euro pe care dumneavoastră nu-l veți acorda pentru bugetul 2011 și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Domnul Guerrero Salam are cuvântul. Sí, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar. În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru prezența în comisia noastră. După cum uh, ați spus, veniți destul de des la ședințele noastre. Uh, și uh, sunt convins că toți membrii comisiei noastre vă sunt recunoscători pentru uh, această disponibilitate de a veni uh, să discutați cu noi la Parlament. Doream de asemenea să vă felicit pentru că acest an plin de dezastre a văzut din partea Uniunii Europene o activitate intensă, mulțumită hotărârii dumneavoastră de a urmări cu mare atenție cu ce probleme se confruntă omenirea. În privința viitorului, cred că putem spune că aceste dezastre și aceste crize uh, se vor înmulți în viitor. Și nu spun acest lucru uh, din motive religioase sau pentru că aș fi clar văzător, că aș avea vreo un sferă de cristal care îmi spune acest lucru, dar uh, e clar că se schimbă clima și apar uh, dezastre peste tot în lume. Am văzut acest lucru și în Pakistan și în alte părți ale Asiei. După cum ați spus uh, și dumneavoastră, trebuie să alocăm uh, fonduri mai mari, trebuie să avem mai multe resurse, însă trebuie să și coordonăm mai bine și să gestionăm mai bine fondurile de care dispunem deja. Trebuie să fim mai eficienți, în primul rând, și uh, trebuie de asemenea să fim mai vizibili. Prin urmare, vă îndemn și vă asigur că veți uh, beneficia de susținerea noastră să asigurați o mai bună coordonare între agențiile umanitare ale statelor membre și uh, agenția sau agențiile sau instrumentele de care dispune Comisia Europeană. Știm că adesea statele membre nu doresc să se implice în astfel de uh, acțiuni de coordonare pentru că și ele doresc să fie vizibile uh, dar, așa cum sunt cum se întâmplă în multe chestiuni legate de Uniune, trebuie să ne asigur, trebuie să le asigurăm că cu toții vom deveni mai uh, vizibili dacă acționăm ca Uniunea Europeană. Trebuie să co- colaborăm și cu celelalte uh, instituții internaționale, în special ONU, și trebuie să îmbunătățim în general mecanismele de coordonare. Ați vorbit despre uh, previzibilitate. Uh, ca unul dintre obiectivele pe care trebuie să le stabilim. Un lucru care trebuie să fie previzibil, în primul rând, sunt resursele de care vom dispune. În ultimii ani am uh, urmărit problema bugetului. Bugetul inițial al Direcției Generale ECO între 2005 și 2009 nu a fost uh, stabil, ci s-a micșorat. După cum ați spus, uh, e adevărat, uh, sfârșim prin a primi resurse din alte părți. și uneori dublăm resursele pe care le cheltuim de două ori mai mult, mai mult decât s-a prevăzut în bugetul inițial. Trebuie să ne asigurăm că vom recurge la astfel de măsuri tot mai rar și trebuie să fim conștienți de la bun început că avem nevoie de o anumită sumă care trebuie alocată de la început în buget și să nu contăm pe primirea de fonduri din alte părți atunci când ne confruntăm cu o situație de criză. În ultimul rând, uh, voi, voi adresa o rugăminte care poate părea mecanică, dar care ne uh, va fi uh, utilă nouă în comisia noastră. Vă rog să ne trimiteți discursul dumneavoastră ca document de lucru. Îl vom folosi noi la lucrările din comisie. Vă mulțumesc. Domnul Fisas are cuvântul. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru explicațiile uh, foarte clare pe care ni le-ați uh, prezentat și pentru eforturile depuse până acum. Câteva observații. În primul rând, există mai multe situații în care trebuie să acționați rapid. Să spunem cum a fost în cazul Pakistanului. Ceea ce mă preocupă pe mine este că urgențele ne uh, determină să uităm alte situații la fel de importante care uh, nu, sunt, nu se schimbă și pentru că apar nevoi uh, iminente în alte părți, uităm de nevoile constante ale noastre. În trecut v-am adresat uh, o întrebare legată de Sahara, în legătură cu taberele uh, de saharaui în Tinduf. Din cauza situației din Pakistan, tindem să uităm alte situații care durează de ani de zile, care nu sunt neapărat urgente, dar sunt totuși foarte importante și uh, necesită acțiune din partea noastră. Cred că cunoașteți uh, situația la care mă refer. Același lucru se întâmplă și în alte regiuni. Uh, Presa se concentrează pe Haiti. Acest subiect este important uh, acum și atunci și este uitat imediat această criză pentru că altă criză apare. Dar nu trebuie să uităm problemele pur și simplu pentru că apar alte probleme urgențe. În legătură cu uh, acest uh, corp de ajutor umanitar bazat pe voluntariat, acest uh, grup de reacție care să fie mereu în gardă, Cred că dacă nu vom asigura bună gestionare a unei astfel de forțe de reacție, ea poate deveni ineficientă. Vă rog să ne spuneți cum intenționați să organizați această forță. Domnul Goran are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ne bucurăm foarte mult că am avut ocazia să ascultăm pe doamna Gheorgheva. În prezentarea dumneavoastră v-ați referit la multe puncte pozitive și vreau să aduc în discuție un punct la care țin foarte mult și pe care doresc să îl precizez în prezentarea dumneavoastră și anume uh, ritmul uh, foarte lent în care s-a acordat uh, ajutor Pakistanului și mă gândesc nu la Uniunea Europeană, ci la puterile uh, din zonă, în special statele uh, petroliere. Aș vrea să aud care este opinia dumneavoastră în legătură cu această situație și să ne spuneți ce credeți că poate face Comisia pentru a mobiliza ceva mai mult aceste uh, state bogate care nu s-au implicat suficient. Aș spune că Europa se surca foarte bine, a fost imparțială, eficientă și rapidă, a avut un comportament exemplar, însă am uh, o anumită problemă cu percepția uh, Uniunii Europene uh, de către cei din exterior și mă gândesc la cifrele implicate. Cred că nu greșesc când spun că Uniunea Europeană este de departe cel mai mare donator în Pakistan în legătură cu aceste inundații. Și spun că cred că am dreptate pentru că nu am uh, cifre concrete pe care le citez acum. Um, Papa, uh, nu avem, din păcate, cifre exacte, dar Comisia și statele membre au donat foarte mult. Există însă o diferență între realitate și uh, situația descrisă în uh, general, când putem, uh, în tratatele noastre, când vom avea o uh, abordare comună care să includă toate eforturile care se fac. Imediat ce vom avea la dispoziție cifrele exacte, cred că bilanțul va fi și mai impresionant. Pentru că trebuie să spunem că deja contribuabilii devin tot mai rezervați în privința acestor um, ajutoare. Deci cred că ar trebui să cerem Direcției Generale ECO cifrele exacte, pentru că ele sunt necesare. Trebuie să se uh, mobilizeze statele membre împreună cu Comisia și trebuie să știm exact la cât se ridică contribuția tuturor. M-a surprins foarte mult uh, concluzia unui studiu, al cărui nume nu mi-l amintesc exact. Acest uh, studiu ne informează în legătură cu vulnerabilitatea statelor sărace în fața catastrofelor, dezastrelor naturale. Aș vrea să știu dacă Comisia intenționează să ia măsuri strategice pentru a reacționa la acest problemă foarte specifică zilelor noastre, pentru că, evident, dezastrele naturale vor fi tot mai numeroase în viitor și care credeți că va fi reacția Comisiei în legătură cu acest uh, subiect? Vă mulțumesc uh, foarte mult. <coughs> Mulțumesc. Doamna Stifler are cuvântul. Oui, euh, madame la commissaire, comme de... Doamna comisar, sunteți foarte des uh, prezentă la reuniunea noastră. Mă bucur foarte mult uh, că este așa. Aș vrea să vă adresez mai multe întrebări. Dumneavoastră le-ați anticipat pe una dintre ele. Lucrez acum la uh, un raport de inițiativă în legătură cu acest subiect și avem uh, adesea legături și uh, relații cu Direcția Generală ECO. Noi analizăm agravarea situației instituționale în legătură cu ajutorul umanitar. Această valoare la mijlocul perioadei este o ocazie unică pentru a consolida acțiunile noastre în domeniile care cer mai multă atenție. Provocările umanitare trebuie să um, uh, implică luarea de măsuri și ajungerea la un uh, consens. Trebuie așadar să facem eforturi pentru a crește vizibilitatea consensului la care ajungem și să-l facem cunoscut în special în statele membre. Este destul de dificil să obținem informații în legătură cu modul în care statele membre aplică uh, consensul. Nu credeți că grupul de lucru ajutor umanitar și alimentar al Consiliului COHAFA ar putea fi forul ideal care să se asigure că strategiile internaționale respectă principiile consensului? Aceasta este o primă întrebare și a doua întrebare nu vă mai adresez pentru că deja ați vorbit despre ceea ce mă interesa în legătură cu vizibilitatea și cu ce a spus domnul Görens se vorbește foarte mult despre uh, cetățenii noștri, despre vizibilitatea noastră. Cetățenii primesc uh, informații doar în legătură cu aspectele negative. Când le vom spune câte măsuri concrete am luat? Eu cred că ar trebui ca ei să fie informați bine, pentru că acest lucru îi va determina să se mobilizeze mai mult în cazul catastrofelor viitoare, pentru că fără îndoială vor exista uh, și alte dezastre. Îi mulțumesc, doamna Georgieva, puteți răspunde la aceste întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii, sugestii și întrebări. Permiteți-mi să încep cu o anticipare și anume că considerăm că va urma o creștere a numărului, a frecvenței dezastrelor naturale datorită schimbărilor climatice. Am um, constatat o creștere cu 75% și uh, mult mai multe persoane afectate, ceea ce duce la o costuri mult mai ridicate a dezastrelor naturale. Dacă mă uit la uh, cifrele de creștere economică a economiei noastre din 75, constat o creștere de 3 sau 4 ori. Dacă e vorba de consolidarea bazei noastre de resurse, constatăm că aceasta crește mai lent decât costurile uh, intervențiilor umanitare și de aceea trebuie să avem o mai bună coordonare pentru un, o reacție eficace. E vorba de coordonare în cadrul Uniunii Europene, coordonarea Uniunii Europene cu alții și, bineînțeles, uh, sub umbrela Națiunilor Unite. Este un obiectiv pe care vrem să-l atingem chiar uh, gândindu-ne uneori și la alte mecanisme de coordonare decât cele tradiționale. De aceea, planificarea scenariilor devine foarte importantă, pentru că ne permite uh, ca în anumite situații să ne gândim în prealabil de ce resurse vom avea nevoie, ce trebuie să mobilizăm, etc. Este un exemplu a acestei noi modalități de gândire. Am demarat uh, dialoguri cu oamenii din Australia, din Noua Zeelandă, în ceea ce privește incendiile de pădure, pentru că când e iarnă la noi, e vară la ei și invers, ei dispun de forțe de pompieri bine echipate, care jumătate de an nu au ce face Vă dau acest exemplu care nu este poate cel mai concludent, dar trebuie să ne gândim global în uh, ceea ce privește modalitățile noastre de mobilizare a resurselor și să le transpunem, bineînțeles, în obiective europene. Și dacă îmi permiteți, voi trece acum la punctul ridicat în discuția de domnul Currens în ceea ce privește imaginea Uniunii și cifre concrete. În ceea ce privește Pakistanul, în ceea ce privește asistența umanitară, vă pot uh, spune clar că am uh, angajat 400 de milioane de euro din partea statelor membre și uh, din care partea Comisiei este de 150 de milioane, iar cei mai mari contributori sunt Regatul Unit, Germania și Suedia. Sunt însă de acord cu dumneavoastră că nu e ușor. Pentru că eu, de exemplu, când vorbesc, vorbesc de fiecare dată despre Uniune, din care Comisia, bineînțeles, uh, e parte integrantă. Dar ne confruntăm cu această problemă, și anume că statele membre să fi, statelor membre le place să fie menționate atunci când uh, cifrele pe care le pun ei la dispozi- ele la dispoziție sunt uh, ridicate și nu le prea convine să fie menționate atunci când nu au prea contribuit. De aceea cred că trebuie pus accentul pe contribuția Uniunii. Și în domeniul umanitar sunt hotărâtă să procedez așa. Uneori Trebuie să fac presiuni și eu asupra colegilor mei de la Direcția Generală ECO, pentru că de exemplu, când mi-a fost transmis un comunicat de presă în ceea ce privește Pakistanul uh, și cu o defalcare de cifre, le-am trimis înapoi și am spus că trebuie să începem să vorbim la unison de cifrele consolidate la nivel de Uniune. Apoi, în ceea ce privește capacitate de a prevedea resursele. Sigur, avem o, o rezervă în buget, dar această rezervă, până la urmă, este un buget pe care îl cheltuim de fiecare dată, deci nu mai este un fel de tampon de rezervă. și sigur trebuie să gândim în mod creativ și în ceea ce privește modalitatea de mobilizare a resurselor, dar dacă știm an de an că necesarul anual pentru asistență umanitară este de un miliard, de ce nu-l și bugetăm? De ce bugetăm numai 78% din necesar? Și se trece în rezervă pentru a putea fi activat la nevoie. Din, în ceea ce mă privește, aș dori o abordare mai obiectivă, să spunem că cheltuim peste un miliard de euro pe an, pentru că asta este realitatea. Cheltuim un miliard și asta în condițiile în care trebuie să facem alegeri dificile, trebuie să alegem pe cine sprijinim și pe cine nu. Și de aceea, așa cum spuneați și dumneavoastră, ar trebui ca 15% din buget să fie destinate crizelor uitate. În ceea ce privește refugiații din Sahara, există patru tabere de refugiați, astea de 25 de ani, depind în totalitate de ajutorul umanitar pentru a supraviețui. În pofida negocierilor intense, nu s-au făcut progrese ceea ce privește destinul acestor oameni. E foarte dificil de stabilit de câte persoane e vorba până la urmă. Uh, Națiunile Unite vorbesc de 90 de mii Însă nu știm dacă cifra este bine fondată. Noi am solicitat uh, un uh, recensământ ca să știm exact. Și sprijinul pe care îl acordăm uh, nu, nu putem spune că este suficient, dar le oferă măcar un fel de plasă de siguranță în ceea ce privește nevoile lor de bază. Până la urmă, soluția trebuie să fie una politică. Nu putem ști, nu putem merge mai departe încă 35 de ani ignorând această problemă. Și nu doar în acest caz, ci și în altele vom sprijini crizele uitate, uh, astfel încât oamenii să nu trebuiască să moară doar pentru că camerele televiziunilor nu mai sunt orientate spre ei. De aceea Uh, revin acum la solicitarea dumneavoastră de a vă pune la dispoziție documente care pot fi utile comisiei dumneavoastră. Acum, în momentul de față am căzut de acord cu organizațiile voluntare din statele membre să analizăm cele trei fațete ale al activității de voluntariat, recrutare, selectare și disponibilizare în teren. Poate că nou ar trebui să ne vin, revină rolul de recrutare și instruire, dar sigur că probabil trebuie să includem și acest aspect al disponibilizării resurselor în teren pentru că această, acest mecanism să fie funcțional. Însă am identificat, de exemplu, faptul că măsurile de prevenire a dezastrelor prin reîmpăduriri, etc., um, reprezintă un aspect unde grupurile de voluntari nu se implică așa de mult, deci rămâne loc pentru noi. Însă continuăm acest dialog cu organizațiile de voluntari pentru a găsi un mecanism care să funcționeze. Discutăm și la nivel instituțional să vedem dacă acest grup de reacție rapidă să fie integrat în cadrul Direcției Generale ECO sau altundeva. Și toate, aceste, toate acestea se fac în consultare vă vorbeam de proiectul pilot, de pe urma căruia vrem să învățăm și abia după aceea vă vom prezenta un proiect legislativ. În ceea ce privește vulnerabilitatea țărilor sărace, desigur, viața nu e corectă. Cei care au contribuit cel mai puțin la schimbările climatice suferă cel mai mult și de aceea Trebuie ca această dimensiune a prevenirii dezastrelor și a mecanismului de reacție rapidă să fie inclus și în politicile de dezvoltare pentru a fi în măsură să ajutăm să susținem țările sărace care se confruntă cu aceste riscuri datorate schimbărilor climatice. Dar acesta nu este singurul risc, este și riscul urbanizării uh, riscul creșterii um, explozive a populației. Nu știu dacă ați vizitat vreodată o zonă urbană de acest uh, gen. În Haiti, de exemplu, foarte multe persoane au murit pentru că trăiau în locuri unde nu ar fi trebuit să trăiască. În cadrul ECO și Peter poate să confirme acest lucru. Avem uh, o problemă în, în cadrul programului DIPECO, dar Sigur, revenind acum la aspectul de vulnerabilitate, cu cât sunt mai vulnerabile aceste țări, cu cât sunt mai expuse la riscuri. De aceea, una dintre problemele cu care ne confruntăm și aici fac trimitere și la cele spuse de doamna Stifler, este că avem tendința să vorbim poate prea mult și să nu trecem și la fapte. În ceea ce privește consensul umanitar, problema este că comunitatea vorbește de acest lucru și conversația de fapt are loc doar în cadrul acelor persoane care se ocupă de această temă, dar nu a depășit cadrul acestora. Deci nu e vizibilă activitatea pentru public. De aceea cred că ne revine rolul de a face mai mult la fața locului. Am vizitat, de exemplu, recent uh, Academia Regală de formare în domeniul armatei din Belgia și am discutat de modalități de cooperare și de aceea cred că împreună putem uh, avea o importanță mult sporită și o vizibilitate mult sporită. În ceea ce privește Pakistanul, revin la remarca dumneavoastră, domnule Gerens, nu am reacționat lent. Am fost uh, primii pe 31 iulie. Comisia a pus la dispoziție 30 de milioane de euro. Am fost primii care au făcut acest lucru. Însă, într-adevăr, nu ne-am făcut publicitate așa cum ar fi trebuit. Domnul Arseni, să are cuvântul. Merci beaucoup, madame la président. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna comisar, vă mulțumim pentru prezența în această comisie după discuțiile eh, avute în Comisia Envi cu diferiți eh, reprezentanți ai direcției dumneavoastră generale, aș vrea să exprim eh, susținerea pentru direcția în care se îndreaptă propunerile dumneavoastră. Mă refer în special la propunerile dumneavoastră în domeniul prevenirii crizelor umanitare dar mă refer și la uh, consolidarea capacității de reacție despre care ați vorbit. Dumneavoastră ați spus că indiferent de conservatorismul fiscal, uh, realitatea ne va obliga să identificăm mai multe fonduri pentru a uh, rezolva crizele umanitare și pot să constat că și la nivelul Națiunilor Unite s-a făcut o pro, propunere uh, similară, de exemplu o propunere pe de impozitare a tranzacțiilor financiare care să vină în uh, ajutorul uh, sinistraților. În ce privește obiectivele de dezvoltare ale mileniului, Uh, aceste obiective sunt susținute chiar uh, la nivel Consiliului, dar um, uh, sunt alte state, precum Canada, care nu se alătură încă. Înțeleg însă că președintele Barroso um, este dispus să discute cu partenerii internaționali ceva de genul acesta, dar așa cum s-a arătat și la conferința Națiunilor Unite, este foarte dificil să atribui Uh, fondurile care ar fi astfel, de, astfel colectate pentru a uh, face față, pentru a preîntâmpina efectele negative ale modificărilor climatice și uh, pentru a susține mediul. Vreau să întreb dacă aceste această taxă, această uh, Uh, acciză uh, credeți că este o, o, o idee oportună? Credeți că este necesară stabilirea acestui, uh, înființarea acestei taxe pentru a putea finanța acțiunile umanitare de dezvoltare și de combatere a modificărilor climatice? Vă mulțumesc! Domnul Newton are cuvântul. Two points. Doamnă comisar, ați vorbit de responsabilitate și de răspundere. Și uh, domnul Asenis și cu mine am făcut parte din acea mică delegație care a participat la conferința uh, ONU privind uh, obiectivele de dezvoltare a mileniului. Am înțeles că Uh, în ce privește aceste obiective le au fost negociate luni în șir și că mulți lideri africani nu doreau să-și asume răspundere pentru, pentru îndeplinirea acestor obiective. Uh, pe noi ne-a șocat această uh, problemă. Și de aceea noi vă facem următoarea propunere. Cetățenii noștri suferă de pe urma remanierilor bugetare și a restricțiilor bugetare și, și și în aceste condiții, să știți că chiar noi, în această comisie DEVI, pentru că noi ne aflăm sub presiunea populației, vă, vă, vă conjurăm să fiți într-adevăr și dumneavoastră extrem de răspunzători în legătură cu banii pe care îi cheltuiți pentru ajutorul umanitar. Atunci când se petrece o criză umanitară în Haiti sau în Pakistan, Vreau să întreb dacă există un proces de coordonare a eforturilor depuse de diferitele state membre deci uh, să zic că o capitală noi trimitem pături, uh, o altă capitală să zică noi suntem buni la medicamente, alții să trimită echipaje uh, de intervenție. Deci, deci nu cumva există pericolul duplicării unor eforturi. Mă gândesc că ar putea 27 de state membre să ofere toate alimente. Deci cum faceți această coordonare, doamna comisar? Mulțumesc. Doamna Crețu este ultima intervenientă. Doamna comisar, vreau și eu să vă mulțumesc doamnă comisar pentru activitatea dumneavoastră așa cum am spus și la strasbourg în ședința dedicată pakistanului cred că efortul uniunii europene a fost și activitatea dumneavoastră a fost uh, impresionantă. aș vrea doar o precizare uh, având în vedere uh, numeroasele semnale venite din presa internațională și organizațiile internaționale care au semnalat pericolul ca aceste ajutoare să să meargă atât având în vedere gradul mare de corupție din pakistan atât al autorităților și există și acei feudali locali care ar putea beneficia de pe urma acestor ajutoare există un, o îmbunătățire a mecanismului de control a acestor sume în ce măsură acestea ajung direct la cei beneficiari ca să putem elimina acest risc al corupției? în al doilea Ă, ă, ă, aș vrea să mă refer și la acțiunea dumneavoastră la consultările pe care le ați demarat pentru crearea corpului voluntarilor europeni. eu cred că este o chestiune foarte importantă dar care ridică încă o dată problema siguranței celor care acționează pe teren în sfera umanitară. din câte știu eu anul trecut au fost peste o sută de, de oameni ucii lucrători umanitari care lucrau pe teren și care au fost ucii i aș vrea să vă întreb în ce măsură am putea și ați putea dumneavoastră contribui la o mai mare respectare a dreptului umanitar internațional astfel încât cei care furnizează acest ajutor să nu să, pună vieile în pericol. și în sfârșit uh, îmi cer scuze că mă lungesc a vrea să mă refer la capacitatea de reacție rapidă în, uh, privința catastrofelor naturale care au loc în interiorul uniunii europene și aș vrea să vă mulțumesc că v ați implicat astă vară ați fost în românia uh, uh, cu prilejul inundațiilor din această vară nu este singura țară din cadrul uniunii europene care este afectată de dezastre umanitare. aș vrea să știu că instrumentele pe care de obicei le folosim pentru disponibilizarea banilor în cadrul catastrofelor naturale din afara uniunii europene nu pot fi aplicate în cadrul uniunii europene și cred că este nefiresc ca în cazul catastrofelor naturale din uniunea europeană să așteptăm mai mult de trei luni de zile pentru disponibilizarea banilor dar în cazul haiti pakistan avem posibilitatea ca în următoarele câteva ore să disponibilizăm acești bani. înțeleg că e vorba de cadrul legislativ și am discutat cu dumneavoastră acest subiect în ce măsură noi parlamentul am putea ajuta pentru îmbunătățirea cadrului legislativ așa încât și noi în uniunea europeană să putem beneficia de acest ajutor în, cadrul, uh, în caz de dezastre naturale? mulțumesc foarte mult! comisar, Aveți cuvântul, doamnă comisar. Mulțumesc. Am primit întrebări uh, foarte interesante și uh, nu ușoare. În primul rând, în legătură cu taxa privitoare la uh, tranzacțiile financiare, impozitul pe tranzacțiile financiare. Fără îndoială se pot uh, obține venituri pentru dezvoltare din, uh, prin impozitarea tranzacțiilor financiare. Nu știu exact cum să răspund la această întrebare, pentru că ideal, da, trebuie să putem să o facem. Sectorul financiar uh, este unul care are cele mai puține impozite. și veniturile în sistemul financiar sunt mari, bineînțeles că și riscurile sunt mari, dar uh, până la urmă se poate plăti o mică taxă pe tranzacțiile financiare uh, și banii pot fi folosiți pentru o cauză bună um, și uh, globală. Dar, în primul rând, dacă vrem ca această taxă pe tranzacțiile financiare să fie eficientă, ea trebuie să fie aplicată la nivel global. Uh, Acum mediul este favorabil pentru că cetățenii din toată lumea sunt dezamăgiți de um, comportamentul, mai puțin decât de performanțele, care și ele sunt dezamăgitoare, de comportamentul industriei financiare. Este așadar dorința, există dorința de a se crea un instrument care să genereze venituri. Dar prima dificultate este să facem un astfel de instrument internațional, global, să obținem acordul Statelor Unite, al Chinei. Uh, da, putem face acest uh, lucru doar pentru Europa, cum am făcut cu sistemul ETS. Uh, Europa este suficient de mare, avem 500 uh, de milioane de consumatori destul de înstăriți, deci avem potențialul de a crea un astfel de instrument doar la nivel european. Dar vom vedea cum evoluează discuțiile. Dacă vrem să dăm un exemplu, să introducem acest instrument în Europa și să vedem cum funcționează apoi care sunt șansele de a-l extinde la nivel global, putem face și așa. În primul rând, trebuie să luăm o decizie fermă. A doua problemă se referă la utilizarea fondurilor obținute. Odată ce se obțin venituri dintr-o sursă nouă, ă, chiar și în perioade de austeritate, toată lumea dorește să profite de pe urma acelei noi resurse. Trebuie să avem influența asupra adevăraților lideri globali. Trebuie în primul rând să vedem cine are un cuvânt de spus la nivel global și apoi să hotărâm cum să îi mobilizăm, cum o putem face. Acest lucru uh, s-a făcut în campania de anulare a datoriilor, care a fost o campanie foarte amplă, și putem face acest lucru și în acest caz. Cetățenii și organizațiile trebuie să evalueze probabilitatea succesului și dacă aceasta este uh, bună, atunci putem lansa o astfel de campanie. Deci se poate face acest lucru. În legătură cu anularea datoriilor, foarte multe voci au spus că este o imposibilitate, dar iată că am uh, reușit să o facem pentru că am mobilizat uh, liderii uh, cu influență. Dar trebuie să vedem în acest caz relativ la dezvoltare care sunt liderii care contează nu cred că putem epuiza acest subiect în doar 30 minute de conversație, dar aceasta este opinia mea legătură cu taxa pe tranzacțiile financiare. În legătură cu răspunderea, întotdeauna transmit următorul uh, mesaj. Când mă întâlnesc cu liderii, m-am întâlnit cu uh, primul ministru, cu ministrul afacerilor externe din Pakistan, cu um, uh, responsabilul în caz de catastrofe naturale și mesajul meu a fost următorul. Cetățenii noștri sunt generoși, însă se confruntă și ei cu dificultăți acasă și dacă doriți ca a, generozitate generositate să continue, există un singur, uh, o singură metodă. Trebuie să fiți răspunzători. Am avut o discuție foarte uh, fructuoasă cu primul ministru al Pakistanului, care propune acum să folosească Transparency International ca platformă pentru uh, asumarea răspunderii Sperăm uh, să putem ajunge la un program coerent în acest sens. Am spus uh, foarte clar uh, că acesta este mesajul foarte puternic transmis de Parlament, care vine direct de la cetățeni, dar trebuie să spun că este și mesajul meu personal. Este ușor să spun, este mesajul din partea Parlamentului, dar să știți că mi-l asum și eu. Comisia uh, dumneavoastră știe foarte bine care este situația cu mama mea, așa că o voi folosi încă o dată. Pensia mamei mele este de 130 de euro. Mama mea plătește și ea impozite și uh, cred că 20 de cenți merg la Pakistan din suma plătită de mama mea. Deci eu mă gândesc uh, la și la cetățenii europeni, în special la cei care o duc greu. Deci trebuie să îi determin pe cei care primesc sprijin din partea Uniunii Europene să recunoască că nu suntem noi foarte bogați și uh, nu avem ce face cu banii și pur și simplu îi aruncăm așa în găuri negre. Nu, e vorba de oameni care muncesc uh, Uh, sau oameni care nu mai fac parte din populația activă, de pensionari care plătesc și contribuie la aceste ajutoare care le sunt uh, alocate. Acesta este mesajul pe care încerc să-l transmit mereu. Și ajung acum la întrebarea dumneavoastră um, în legătură cu uh, Pakistanul. Uh, Pot să vă spun că dorm liniștită uh, noaptea pentru că m-am întâlnit cu uh, organizațiile partenere cu care lucrăm, știu care sunt mecanismele de control pe care le-am înființat în legătură cu uh, ajutorul acordat Pakistanului în fiecare an verificăm o treime dintre proiecte și dintre partenerii noștri și avem și personal care merge pe teren în zonele pe care le ajutăm și care discută cu beneficiarii direcți pentru a se asigura că asistența oferită de noi ajunge la populație. Suntem oarecum privilegiați pentru că noi nu uh, uh, acordăm ajutor financiar, ci uh, pur și simplu resurse acest lucru ne facilitează oarecum uh, lucrările, dar nu eliminează întru totul uh, riscul de abuz, ci poate uh, de, doar riscul de um, utilizare necorespunzătoare. Noi încercăm să facem o treabă bună, dar întotdeauna trebuie să facem eforturi și mai mari pentru că ne confruntăm și noi cu dificultăți și în același timp crește și cererea de asistență. Tocmai de aceea este atât de importantă uh, problema asumării răspunderii de către beneficiarii ajutorilor noastre în legătură cu siguranța lucrătorilor uh, din domeniul uh, umanitar, siguranța voluntarilor. Noi facem tot posibilul pentru a le asigura siguranța, securitatea, însă lumea s-a schimbat foarte mult în rău în ultima vreme. Și uh, cum uh, abordăm această problemă? Uneori uh, desfășurăm forțe armate, ca de exemplu în Somalia, unde se păzesc teritoriile maritime, dar pe teren în Somalia sunt și acolo voluntari și uh, au fost uh, răpiți sau uciși și când am fost în Darfur, m-am întâlnit cu uh, comunitatea de voluntari care lucrează uh, acolo și ei uh, au insistat asupra problemei securităților, care este foarte precară. Ne-au întrebat uh, când luăm decizia de a pleca. Uh, mulți dintre ei erau uh, la punctul de a um, uh, face, a lua această decizie de a pleca. Pe ei, Traboliu chiar s-au hotărât să plece, pentru că au fost răpiți oameni chiar din clădirea de birouri acestei organizații. Trebuie să uh, legăm așadar uh, această problemă a voluntarilor de problema politicii externe și să încercăm să analizăm problema pe toate fețele și cu foarte mare atenție, pentru că de multe ori um, uh, răspunsul ușor este să trimitem armate, forțe armate. Dar de multe ori aceasta nu este soluția, ci chiar factorul care l-ar putea înrăutăți situația. Din păcate, așadar, nu vă pot da un răspuns clar și recunosc importanța problemei pe care ați semnalat-o. În legătură cu um, capacitatea de reacție rapidă și fondul de solidaritate, Avem uh, protecție civilă și ajutor umanitar care sunt reunite uh, sub uh, aceeași direcție generală. Mi-ați dat mandat să um, aloc 3 milioane de euro dacă un dezastru afectează Moldova, pot să aloc aceste fonduri. Dacă afectează Român, România, nu pot aloca aceste resurse pentru a ajuta România. Fondul de solidaritate, deși este bine gândit, uh, însă vine la 3-6 uh, luni mai târziu. Din păcate, când discutăm problema fondului de solidaritate, ne gândim de multe ori că poate ar fi bine să-l facem mai flexibil, poate că ar trebui să-l folosim ca stimulent, deci să acordăm uh, fonduri din fondul de solidaritate statelor care s-au implicat în pregătirea pentru reacția la dezastre. Uh, Însă, de multe ori, statele membre nu sunt dispuse să redes, redeschidă discuțiile în legătură cu acest instrument. E vorba de miniștrii noștri de finanțe, care nu uh, se ocupă de reacția la uh, catastrofe naturale în statele respective. Una dintre uh, funcțiile acestui fond sunt că dacă fondurile nu sunt folosite, banii se reîntorc la origini. Așadar, reprezentanții statelor membre nu sunt dispuși să ne deschidă discuția în legătură cu aceste fonduri. Dacă spunem că până în 5 milioane de euro din fondul de solidaritate pot să meargă la orice uh, țară, o țară săracă sau un stat membru, uh, în cazul de dezastre naturale majore. Eu pot deschide discuția dar uh, impresia mea este că nu vom putea rezolva această problemă în această perioadă de austeritate, pentru că ministrii de finanțe spun uh, foarte repede un singur cuvânt în toate limbile lor, adică nu, uh, nein, niet, nei și așa mai departe. Acesta este întotdeauna răspunsul și eu îi înțeleg pentru că trebuie să fie atenți la buget. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru că ați venit uh, și ne-ați împărtășit, uh, în primul rând, uh, numărul foarte mare de sarcini pe care le aveți de îndeplinit. Vă admirăm energia de care dați dovadă. Vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat viziunea și perspectivele de viitor. Sperăm să vă revedem curând și vă mulțumim foarte mult pentru prezența. la punctul diverse, vă amintesc că în această după-amiază, la orele 15, va avea loc o reuniune în sala 4Q2, o reuniune comună a FED și DROI pentru prezentarea candidaturilor um, la premiul Zaharov Următoarea reuniune a Comisiei DEVE va avea loc la Bruxelles luni 25 octombrie de la ora 15 la 18.30 și și marți 26 octombrie de la ora 9 la 12.30 uh, ședința se suspendă.